încântată să colaborez cu colegii mei și uh, sper că acest compromis respectă într-adevăr votul pe care noi l-am exprimat deja aici în Parlament. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă dați seama cât de frustrat este președintele pentru faptul că nu reușește să, să, să ia cuvântul să se exprime. Dar, dacă îmi permiteți, acum în final aș dori să o felicit în mod călduros pe doamna raportor, doamna Trautmann, pe doamna Pilar del Castillo, pe domnul Malcolm Harbour pentru munca depusă și aș dori să mulțumesc comisiei uh, în special doamnei comisar Reding, pentru cooperarea excelentă pe durata acestor negocieri, a întregului proces. Și am fi fost încântați să uh, avem și Consiliul la această dezbatere care ar fi putut să ne explice mai multe lucruri, mai ales scrisorile la care v-ați uh, referit, eventual anumite aspecte juridice, uh, care au provocat oarecare surpriză în aceste dezbateri. Aici se încheie dezbaterea pe marginea acestui subiect. Votul va avea loc mâine. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi și anume dezbatere comună. Nu știu dacă domnul Nicholson este în sală. Este foarte bine. Atunci așteptăm câteva secunde până se instalează. Domnule Nicholson, aveți cuvântul pentru uh, 4 minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În sfârșit am reușit să ajung la timp, în momentul potrivit. Aș dori să uh, prezint scuzele colegului Timothy Kirkup, care nu este aici, așadar eu am să citesc uh, cuvintele înțelepte pe care mi le-a transmis care exprimă opinia sa ca raportor. Este raportor din partea uh, LIBE pentru cele două rapoarte, cu privire la proiectul de decizie a Consiliului de adoptare a normelor privind confidențialitatea informațiilor Europol, în primul rând. Regulile se aplică ca măsuri de securitate pentru informațiile prelucrate de către sau în, ca, prin Europol. Așadar, standarde comune pentru protecție a informației care trec prin canale de comunicare între Europol și uh, autoritățile din statele membre împreună cu colegii raportori pentru pachetul Europol, au trecut printr-o perioadă frustrantă. Uh, a trebuit să negocieze foarte intens cu privire la această uh, decizie a Consiliului. După uh, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, negocierile nu își mai găsesc rostul. Acest lucru se aplică și uh, la celălalt raport și uh, roagă colegii să respingă textul Consiliului. Noi suntem în favoarea unui mai bun schimb de informații și recunoaștem beneficiile pe care le are Europol pentru ajutarea statelor membre în aplicarea legii și combaterea criminalității. Am dori ca uh, acordul Europol să fie uh, unul foarte clar, unul uh, bine definit, astfel încât uh, activitatea să fie cât mai eficientă, și statele naționale suverane trebuie să aibă rolul uh, lor în uh, organizarea serviciilor de securitate și de poliție. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și a efectelor sale asupra cooperării polițienești, raportorul consideră și împreună cu ceilalți raportori din Comisia Libe, consideră că nu trebuie să se aducă amendamente măsurilor uh, măsurii de implementare a deciziei Europol până când, după intrarea, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, să se prezinte o nouă decizie. Uh, președintele îl roagă pe vorbitor să uh, vorbească puțin mai rar. Da, domnule președinte, uh, spune el, eu știți de unde vin eu se vorbește mult mai repede decât ne dăm seama, îmi cer scuze pentru acest lucru. După cum spuneam, raportorul solicită Consiliului să-și retragă propunerea și solicită Comisiei sau Consiliului să facă o declarație în sesiunea plenară cu privire la o propunere pentru o nouă decizie Europol uh, să fie depusă în cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Și acum aș dori să vorbesc despre al doilea raport, inițiativa Regatului Unit și a Regatului Spaniei pentru adoptarea uh, unei uh, decizii cadră Consiliului privind acreditarea activităților criminalistice de laborator, um, asigurarea acestor activități de laborator um, se face de către uh, niște organisme de acreditare și, de asemenea, este necesară aici uh, o cooperare între statele membre, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. E nevoie de schimb de informații în uh, aplicarea uh, Uh, legii și în uh, cooperare polițienească, aceasta a devenit o prioritate pentru statele membre și pentru Uniunea Europeană, pentru că are un mare potențial în prevenirea criminalității. Scopul acestei uh, decizii este de a se asigura că aceste activități sunt recunoscute în toate statele membre, garantându-se astfel certitudinea certitudinea juridică și îmbunătățindu-se cooperarea uh, Uh, în materie penală în uh, tribunalele tribunale din statele membre. Activitățile de laborator trebuie să fie acreditate de către un organism de acreditare la niște standarde internaționale. Decizia cadru s-ar aplica activităților care uh, sunt uh, uh în care sunt prelucrate date pentru obținerea de dovezi pe baza ADN-ului și aceste rezultate Uh, trebuie să fie recunoscute. Totuși, de asemenea, se recunoaște uh, dreptul fiecărei autorități judecătorești de a primi sau nu în instanță ca dovezi astfel de um, rezultate. Domnule președinte, aș dori să subliniez că noi susținem obiectivele acestei decizii cadru, dar există probleme cu temeiul juridic al acestei inițiative. Odată ce va intra în vigoare tratatul de la Lisabona, um, nu va mai avea, uh, va trebui să se retragă acest, uh, această decizie cadru. Aceasta este solicitarea raportorului. În uh, lumina ratificării tratatului de la Lisabona, acest raport va fi depus la o dată ulterioară pe baza unui temei juridic care să fie clar, astfel încât acest subiect important să poată fi examinat, analizat în detaliu, pentru că acest calendar care ne-a fost impus a fost foarte uh, strâns și nu ne-a uh, dat ocazia Parlamentului să îl dezbatem așa cum trebuie. Uh, mulțumesc pentru răbdare, domnule președinte. Mulțumesc, dragă coleg. Uh, am preluat acum președinția și am dat voie domnului Nicholson să vorbească puțin mai lung, pentru că, mai mult, pentru că a vorbit atât de rar. Acum are cuvântul doamna Sofia Intveld, 4 minute. Uh, I will be very brief, so I will... Eu voi fi foarte succintă, deci uh, voi recupera timpul pierdut de domnul Nicholson pentru ca ședința să nu fie prelungită. Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, dacă nu mă înșel, în uh, șapte zile și cinci ore. și nu înțeleg de ce Consiliul se pripește pentru a adopta aceste decizii și acest lucru mă stânjenește. Mă mai stânjenește un alt lucru, faptul că locul în care ar fi trebuit să stea Consiliul este gol. Aș fi dorit să avem un schimb de vederi. Aș dori să subliniez că sprijin propunerea antevorbitorului. Sigur că sprijinim dezvoltarea Europol. Ne dorim ca Europolul să fie puternic, ne dorim ca Europolul să poată să acționeze în mod eficient și să combată criminalitatea, de exemplu, dar ne-am dorit ca Europolul să fie controlat în mod democratic și de aceea susțin propunerea antevorbitorului meu, respectiv că ar trebui să cerem Consiliului să retragă propunerea cu privire la Europol și să vină cu o nouă propunere în maxim șase luni, de preferință chiar mai repede, conform noului tratat de la Lisabona. Și, în fine, în legătură cu subiectul pentru care eu sunt raportor, respectiv uh, schimbul de date cu caracter personal și informațiile clasificate, relațiile cu partenerii, aș dori să pun o întrebare Consiliului care se remarcă prin absență. Care e părerea în legătură cu analiza Serviciului Juridic a Parlamentului European, conform căruia, căreia temeiul juridic pentru această propunere este greșit? Nu știu cine va da un răspuns în numele Consiliului, poate că vor uh, putea reveni ulterior sau măcar să trimită pe cineva care să ne dea răspuns la întrebările noastre. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor este Jean-Philippe Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu antevorbitorii mei. Ar fi consecvent dacă Consiliul uh, ar prezenta o nouă decizie Europol pe baza tratatului de la Lisabona. Acest lucru este important pentru că cooperarea polițienească din Europa trebuie să fie discutată, uh, trebuie ca Parlamentul European să fie implicat în acest proces, pentru că numai alt, astfel activitatea Europol uh, poate să aibă o legitimitate democratică. Așadar, de aceea, cred că este corect să solicităm uh, retragerea acestor rapoarte pentru a da un semnal clar în acest sens. Și avem și un alt motiv. Mult prea mult timp, politica uh, internă și de securitate a fost uh, una care uh, a fost uh, modelată la nivel executiv în spatele ușilor închise. După atacul din America de la 11 septembrie 2001, uh, s-au, uh, uh, s-a emis legislație care nu a fost suficient dezbătută, nu a fost suficient analizată în ceea ce privește eficiența ei, proporționalitatea ei. Cel de-al treilea pilon, pilon politica cel de-al treilea pilon, a făcut uh, posibilă uh, intervenția oarecum controversată a legislației europene în viața cetățenilor din partea uh, Comisiei și Consiliului. Și aici avem o situație periculoasă. Cooperarea uh, organismelor de securitate la nivel global trebuie să fie din ce în ce mai, uh, din ce în ce mai intensivă, uh, dar avem nevoie și de un temei juridic foarte serios uh, în ceea ce privește schimbul de informații despre persoane, de exemplu, uh, se vede foarte clar discre- discrepanța între prerogativele pe care le au diversele state membre față de cetățeni. Uh, sistemul de informații Schengen, sistemul Frontex, uh, sistemul de baze de date Eurodac și altele sunt sisteme în care se culeg informații cu caracter personal și în Europa este din ce în ce mai greu de controlat modul în care datele sunt uh, culese, sunt stocate sau sunt transmise mai departe. Posibilitățile de protejare ale drepturilor cetățenilor rămân uh, astfel în, af- în, în uh, um, date la o parte și să nu ne gândim doar la țări ca Norvegia și uh, Elveția, ci să ne gândim și la țări ca uh, Statele Unite, Rusia sau chiar Maroc sau China. Și mă întreb cine va putea să uh, garanteze o protecție pentru în ceea ce privește utilizarea arbitrară a datelor cetățenilor noștri. Parlamentul are sarcina de a iniția un proces în care drepturile cetățenilor europeni să fie uh, garantate și să fie protejate și în cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului. Este nevoie de niște standarde minime comune uh, în ceea ce privește protejarea datelor cu caracter personal, care trebuie să apară înainte să încheiem acorduri de uh, schimb, acorduri uh, cu privire la schimbul de astfel de informații. Este vorba, de exemplu, de uh, datele pasagerilor care sunt uh, transmise către autoritățile din America. Este nevoie de o verificare foarte uh, serioasă a proporționalității, a necesității acestui schimb de date. Și mă bucur că am reușit să ne punem de acord în ceea ce privește pachetul Europol în, din toate grupurile politice pentru că dorim să protejăm drepturile cetățenilor europeni și acest lucru le așteaptă de noi cetățenii europeni. Mulțumesc, domnule Albrecht. Patru minute are acum domnul Diatemera. Mulțumesc, domnule președinte. Pachetul Europol este reprezentat prin patru propuneri de decizie care doresc să dezvolte decizia Consiliului din aprilie 2009. Și pentru a, a începe, domnule președinte, cer ca și colegii mei să se retragă această propunere a Consiliului. Noi ne dorim un Parlament mult mai vizibil, și un tratat de Lisabona care să poată să fie cel care să constituie temeiul juridic pentru un astfel de pachet Europol. Parlamentul și Consiliul trebuie să, af- să afle pe picior de egalitate. Și apoi, aș mai spune ceva referitor la raportul meu. Și anume, Europolul culege, stochează anumite informații și anumite date și pentru aceasta autoritățile competente din partea statelor membre trebuie să transmită Europolului informații complete, actualizate și exacte și doar astfel Europolul poate să-și dezvolte capacitățile sale de analiză. Și propunerea, decizia Consiliului se definește în articolul său numărul 2 ca uh, asupra faptului că se tratează anumite informații iar în acest sens, Europolul dispune de anumite arhive de analiză și fiecare fișier de lucru reprezintă o bază de date care se referă fiecare dintre ele la o, un tip de activitate criminală. Deci, după cum vedeți, Aici e nevoie de o susținere uh, a Europolului pentru sprijinul operațional pe care acesta îl poate furniza. Este singura posibilitate la nivel european pentru a culege și pentru a stoca și pentru a prelucra astfel de date, chiar și date cu caracter personal. De asemenea, există regulamente și principii generale de natură tehnică în ceea ce privește modul în care aceste baze de date pot fi uh, uh, utilizate. Se cere crearea unui instrument juridic care să poată garanta o respectare deplină a drepturilor fundamentale și subliniez încă o dată respectare deplină a drepturilor cetățenilor Uniunii Europene. Uh, și o respectare deplină a modului în care Europolul trebuie să funcționeze. Și îmi pun întrebarea următoare. Oare este corect aleasă, ales temeiul juridic care aici se aplică? În acest sens, domnule președinte, rolul Parlamentului European în calitatea sa de cameră care reprezintă cetățenii europei, eh, europeni este un rol indispensabil și anume dreptul de control. Iar pentru uh, a realiza acest drept de control și asta în ajunul intrării în vigoare a, uh, a tratatului de la Lisabona, e nevoie de o egalitate deplină între Parlament și Consiliu. Nu ne putem ascunde în spatele criteriului de urgență. Și, dragi colegi, nouă ne revine sarcina de a susține Europolul și să nouă ne revine sarcina de a cere retragerea acestei poziții înaintate de către uh, Consiliu și în momentul în care se va trece la vot, propun să se ceară Consiliului și Comisiei să retragă această propunere și să propună ulterior, după intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona, uh, o altă versiune. Și la momentul respectiv voi furniza, domnule președinte, o explicație mai clară și mai precisă a poziției mele. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc domnule Diaz de Mera. Oratorul următor este doamna Alfano. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la rețeaua de prevenire a criminalității creată în 2001 la decizia Consiliului 2004-2006. Obiectivul acestei rețele europene este de a schimba informații la nivel european, de a colecta aceste informații, de a schimba bune practici, de a organiza conferințe, seminarii, întruniri. Toate aceste inițiative aveau ca scop îmbunătățirea celor mai bune practici și, de asemenea, de a pune experiența și competența profesională la dispoziția Consiliului și a Comisiei pentru a preveni criminalitate. Această structură, această rețea se baza pe puncte de contact uh, incluzând un desemnat de un, uh, un reprezentant desemnat de comisie și trei puncte de contact naționale desemnate de către stat, uh, statele membre. Aici puteau ocupa posturi, de exemplu, cadre universitare, cercetători și așa mai departe. Statele membre sunt obligate să includă universitarii, cercetătorii, ONG-urile, reprezentanții societății civile. Europol și Observatorul European de Droguri și Toxicomanie sunt asociați în, în acestor lucrări. În 2005, rețeaua a făcut obiectul unei reforme structurale interne care a dus la crearea a două comitete permanente. Unul, uh, un comitet program de lucru, celălalt cercetare. Administrarea statului internet trecea din subordinea Comisiei în subordinea Regatului Unit, care se ocupă de actualizarea acestei rețele. În 2007 a intervenit o nouă schimbare, o revizuire, care a stabilit că se impunea mărirea secretariatului, de asemenea că trebuia examinată și problema resurselor insuficiente în ce privește comitetele permanente și reprezentanții naționali. În martie 2009 s-a dat publicității o evaluare externă a funcționării REPC pentru a se verifica pertinența obiectivelor fixate rețelei, însă, din păcate, nu s-au putut uh, atinge obiectivele ambițioase pe care le, citeam, uh, le citam înainte. Din cauza, în primul, în primul rând, a lipsei de resurse, de asemenea, din cauza lipsei de implicare din partea reprezentanților naționali, din cauza programului de lucru insuficient. Și în această evaluare se propunea chiar de desfințarea acestei rețele. Rețeaua a instituit un grup de lucru însărcinat cu studierea recomandărilor din martie 2009 pentru a modifica, pentru a schimba această rețea s-a creat un secretariat intern, extern cu finanțare comunitară. Și chiar cu toate că anumite state membre încercaseră, așa cum spuneam, să desfințeze această rețea, alte state membre au optat pentru reforma radicală a rețelei. Președinția Consiliului, președinția suedeză, a preluat această propunere și a făcut din ea una dintre prioritățile Uh, președinției sale. Și mă miră faptul că locul Consiliului în această seară este gol, pentru că până la urmă e vorba de întrebări directe pe care le adresăm președinției suedeze. Această rețea ar fi trebuit uh, să uh, fie alcătuită din secretariat și dintr-un Consiliu de Administrație uh, format din reprezentanți numiți de către statele membru cu un președinte care trebuia să conducă un comitet executiv. După mine, asistăm la o adevărată confuzie între puncte de contact și reprezentanți naționali. Și ceea ce este și mai grav din punctul meu de vedere, participarea societății civile este pur și simplu exclusă. Experții și experiența, competența acestora, sunt și ei uh, eliminați. Lețea, uh, legătura între rețea și celelalte organisme comunitare care uh, pre, uh, combat criminalitatea uh, este și ea eliminată. Nu se propune niciun fel de cooperare cu Parlamentul European. De asemenea, nu se vorbește nici despre cunoașterea și stăpânirea libilor străine, un element foarte important înainte. Uh, E vorba de o propunere insuficientă din punctul meu de vedere. Această rețea a fost uh, complet inutilă, criminalitatea nu a putut fi uh, prevenită. În primul rând pentru că rețeaua nu și-a atins obiectivele scontate, nu a existat niciun fel de cooperare între Consiliu, Comisie și statele membre, asistăm la un fel de sabotare a acestei rețele. Nu putem preveni criminalitatea în Europeană doar prin uh, schimbul de bune practici Uh, pentru funcționarii angajați uh, a fost vorba de o formă de turism care vizitau uh, statele membre implicate nu beneficiau nici măcar de servicii de traducere de, sau de interpretare. Nu puteau să dialogueze. ONG-urile, când erau invitate, nu uh, primeau uh, informații, documentație în, le, în legătură cu uh, bunele practici. Deci dacă ne dorim ca această rețea să funcționeze, trebuie să îi consolidăm competențele și să îi acordăm o adevărată eficiență în combaterea criminalității organizate. Dacă Consiliul ar fi venit cu o propunere mai ambițioasă, am fi susținut-o, însă din păcate nu putem face acest lucru. Jacques Baru, urât. așa are 8 perc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Jacques Baron. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte multă atenție uh, oratorii precedenți, domnul Nicholson, doamna Intveld, domnul Albrecht și doamna Alfano. Da, e adevărat. E o dezbatere în care se amestecă chestiunile de fond și chestiunile de procedură. În ceea ce vrește chestiunile de procedură, înțeleg foarte bine dorințele Parlamentului. Ne aflăm în ajunul intrării în vigoare tratatul, a tratatului de la Lisabona, deci înțeleg foarte bine care sunt semnele de întrebare pe care le-ar putea pune adoptarea din partea Consiliului anumitor decizii. Și e adevărat că și Comisia regretă oarecum această stare a lucrurilor, dar dacă îmi permiteți, aș dori să clarific oarecum aceste dosare. Europol, după cum știți, printr-o decizie a Consiliului care va înlocui la Convenția Interguvernamentală va beneficia de un nou cadru juridic. Europolul va deveni la 1 ianuarie 2010 o agenție europeană în adevăratul sens al cuvântului. După cum știți, negocieri îndelungi au precedat adoptarea de către Consiliu a acestei decizii și pregătirile pentru punerea în aplicare sunt în plină desfășurare. Eu înțeleg foarte bine îngrijorările Parlamentului și împărtășesc uh, dorința Parlamentului de a vedea un nou cadru interinstituțional care să se instaureze, pentru că acest nou cadru interinstituțional va deschide drumul către un control mai democratic asupra uh, Oficiului European pentru Poliție, Europol. Deci va trebui să tragem toate învățămintele din trecut despre modul în care a fost pusă în aplicare decizia Consiliului, în așa fel încât să dispunem de o bază suficientă pentru a elabora viitoarele legislații. De aceea va fi foarte interesant să asociem la această reflexie și Parlamentul și alte părți interesate în ceea ce privește viitorul regulament ce se va aplica Europolului. Mă refer aici la modul în care Parlamentul European și uh, va putea exercita anumite activități de control asupra uh, Europolului. Iată, domnule președinte, uh, ideea mea, însă, e adevărat, regret în același timp faptul că Parlamentul respinge propunerile făcute de Consiliu. E vorba de propuneri care reglementează aspecte importante din activitatea Europolului, fără de care Europolul nu ar putea funcționa în mod corect. Și acum, aș dori să mă refer la laboratoarele poliției științifice. Înțeleg și în acest caz că Parlamentul European dorește un alt temei juridic pentru această uh, acest raport în ceea ce privește acreditarea activităților uh, laboratoarelor um, crimin criminalistice. Este adevărat și Comisia e de părere că tehnicile delicate, spre exemplu amprentele digitale, eșantioanele de ADN, Sunt tehnici care sunt utilizate de aceste laboratoare și cu cât vom acredita mai mult aceste laboratoare, cu atât încrederea cetățeanului în astfel de tehnici de investigare va fi mai mare. Dar înțeleg pe dar dacă e să ne referim la articolul 150 din tratat, articol care uh, instituează Comunitatea Europeană, uh, trebuie să conchidem că baza juridică, temeiul juridic este uh, bine aleasă. Și Comisia a făcut o declarație, o declarație care figurează în procesul verbal al Consiliului Jai din 23 octombrie 2009 și în această declarație, bineînțeles, Comisia își rezervat dreptul de a lua pe viitor măsurile pe care le va considera ca fiind adecvate. Aș adăuga de asemenea că, plecând de la reglementarea financiară, Comisia este gata să susțină din punct de vedere financiar activitățile din statele membre care permit acreditarea unor astfel de laboratoare ale poliției științifice. În plus de aceasta, Comisia dorește să organizeze o evaluare a modului în care se pune în aplicare acest instrument și asta până în, la 1 iulie 2018, așa cum îl prevede articolul 7.49. După cum spuneam, înțeleg poziția Parlamentului, însă, după părerea mea, această acreditare merge în direcția cea bună ținând seama de toate dorințele care au fost exprimate în acest Parlament. Și acum, iată că ajung la rețeaua europeană de prevenire a criminalității. Bineînțeles, suntem de părere că orice formă de crimă, criminalitate trebuie să fie prevenită, pentru că abordarea strict represivă nu este suficientă pentru a pune capăt delicvenței și a crimei organizate uh, atât la nivel local cât și la nivel transfrontalial, ei bine, prevenirea este un element indispensabil. Și de altfel, în propunerile recente pe care le-am făcut în ceea ce privește traficul cu ființe uh, umane, în ceea ce privește pedopornografia, am prevăzut, bineînțeles, măsuri de prevenire. Și atunci, doamna Alfonso, dumneavoastră ați arătat care sunt slăbiciunile acestei rețele, lipsurile ei. E adevărat că o evaluare recentă a tras concluzia că nevoile de cooperare în uh, materie de prevenire, prevenire a crimei organizate sunt nevoi reale și adevărat că asociațiile, organismele publice, actorii privați doresc într-adevăr o abordare multidisciplinară în așa fel încât să se poată dezvolta schimburile europene de experiențe, de metode și de instrumente de lucru. E adevărat, rețeaua europeană de prevenire a criminalității s-a confruntat cu probleme, probleme de natură strategică, politică și organizațională. Comisia este conștientă de acest lucru. Ceea ce am făcut noi este că am crescut sprijinul financiar față de secretariatul acestei rețele. Bineînțeles, în programul de la Stockholm am pus accentul pe cooperarea polițenească și am pus accentul pe necesitatea de a gestiona în mod comunitar această cooperare polițenească și asta în virtutea tratatului de la Lisabona. E adevărat că această rețea poate, și dumneavoastră ați enumerat anumite misiuni, această rețea poate uh, îndeplini anumite misiuni și ați sugerat uh, câteva exemple interesante, misiuni pe care această rețea să le îndeplinească. Am putea crede că proiecte comune ar pot apărea între diferite structuri sociale, educative, în colaborare cu școlile, uh, cu rețele de formare în continuu, cu universități. E adevărat că aici ne aflăm doar la începutul unei politici de prevenire a criminalității. Rolul societății civile, rolul Parlamentului trebuie să fie crescute. Și asta este evident. De aceea cooperarea polițienească va intra sub, în, în domeniul codeciziei pe viitor. Sunt deci de părere că vom putea coopera într-un mod cât mai strâns și asta în virtutea noului temei legal. Acest lucru va fi în interesul și în beneficiul tuturor cetățenilor europeni care uh, au fost confruntați cu probleme de uh, siguranță. Îmi pare rău că această dezbatere se referă, pe de-o parte, la procedură și la chestiuni de conținut. Însă, după părerea mea, odată ce tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, ca o prelungire a tratatului de la Stockholm, vom putea face mult mai multe, iar Parlamentul uh, va putea să ocupe rolul care îi revine în această strategie europeană de luptă împotriva criminalității. Mulțumesc! Köszönöm, Barró úr! A következőben a képviselőcsoportok nevében lesznek... Vă mulțumesc! Acum ascultăm puncte de vedere ale reprezentanților grupurilor politice. Domnul Van de Kamp de comisie voor de gegeven antwoorden. Domnule președinte, mulțumesc reprezentantului comisiei pentru aceste răspunsuri. Cooperarea în uh, domeniul judiciar este foarte importantă pentru Europa. Dacă vorbim despre Europa cetățenilor, atunci vorbim despre cooperare în domeniul justiției. Combaterea criminalității este o prioritate majoră în acest sens, pentru că criminalitatea operează din ce în ce mai mult la nivel transfrontalier. În marea ei majoritate, criminalitatea are loc la nivel transfrontalier. Grupul PP este, se pronunță pentru o poziție puternică a Europol și a Eurodac și în acest uh, context de asemenea, rolul laboratorilor de criminalistică este important. Un element important în combaterea uh, criminalității este controlul democratic al acelor care combat criminalitatea. Și nu vreau să uh, vreau să vorbesc aici foarte clar și de aceea vă rog să vorbim și despre uh, situația victimelor. Pentru că Uh, atunci când vorbim despre combaterea criminalității, trebuie să vorbim și despre drepturile uh, acuzaților, uh, drepturile pe care ei le au în decursul procedurilor judiciare și trebuie să acordăm mai multă atenție poziției și drepturilor victimelor. Drepturile fundamentale, ele nu sunt absolute, ele trebuie să fie incluse într-un cadru se uh, subliniază uh, um, în țara de unde vin eu, se subliniază atât uh, drepturile acuzaților, cât și drepturile uh, societății, respectiv a statului, de a acționa împotriva lor. Ambele părți sunt importante. Avem nevoie de o nouă propunere, astfel încât să putem într-adevăr să ne implicăm. Mulțumesc! Acum are cuvântul Harry Atondo, din partea Socialiștilor și democrațiilor, pentru un minut. Okay, toda la camera este... Domnule președinte, ne confruntăm cu o problemă. Parlamentul solicită Comisiei să revizuiască, să reînnoiască pachetul legislativ uh, uh, din acest domeniu. Ca de obicei, domnul Baro, cu abilitatea și politatea caracteristică, ne spune că dosarul va fi finalizat în 1 ianuarie. Totuși avem o problemă, domnule comisar. Poate că ar fi mai bine să transmiteți uh, un mesaj uh, succesorului dumneavoastră în legătură cu ce se va întâmpla. Pentru că știu că dumneavoastră ne puteți da acum o, un răspuns. Însă, cu ocazia audierii uh, comisarului uh, propus, îi vom pune întrebarea. V-ați gândit la o revizuire a acestui pachet? Tot Parlamentul insistă, nu doar în această frenezie legislativă dorim noi să intervenim pe acest uh, dosar. Însă aș dori să vă spun că este rolul și funcția noastră legislativă, competența noastră peste câteva zile. Problema nu e legată doar de controlul parlamentar pe care, democratic pe care dorim să l exercităm asupra Europolului. Problema este mult mai gravă. Eu mă bucur de deciziile sau propunerile legislative uh, care sunt făcute astăzi, dar ele includ mult prea multe lacune, uh, incertitudini juridice. Noi ne dorim să consolidăm rolul Europol. Europol va trebui să aplice aceste texte pentru a progresa. Deci vă rugăm să respectați prerogativele Parlamentului European. Parlamentul European are dreptul de a-și exprima avizul. E funcția noastră legislativă și intenționăm să facem uz de ea. Aș dori să vă spun că atunci când uh, viitorul candidat va participa la ședințele noastre, îi vom cere o promisiune pentru ca Parlamentul să poată cu adevărat să legifereze. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul în numele grupului ALDE, doamna Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succintă. Mă refer în primul rând la fond și apoi la procedură și aș dori să reiau tot ce au spus toate grupurile politice. Dacă construirea spațiului de libertate, securitate și de justiție în cadrul Uniunii Europene reprezintă o prioritate pentru noi toți, și un model și de democrație europeană pe care noi o construim și având în vedere că pentru noi toți Europolul reprezintă un instrument care ar putea fi adaptat în acest sens. Cu toții ne dorim ca punerea în comun a mijloacelor, mai ales a mijloacelor umane, dar ma- și mai mult a mijloacelor tehnologice pentru a combate criminalitatea organizată, pentru a combate toate tipurile de trafic. Ne dorim ca toată această activitate să fie organizată cât mai strict cu uh, garanția respectării prevederilor juridice, pentru că întotdeauna ne referim la miezul competențelor noastre, drepturile și uh, libertățile viețile cetățenilor europeni. Cu privire la procedură, cu riscul de a mă repeta, uh, aș dori să vă spun în numele liberalilor, să-i spun domnului comisar, că munca depusă nu este total inutilă, însă că ar fi de neînțeles uh, de către cetățenii noștri ca după ce am așteptat atât de mult uh, punerea în aplicare a mecanismelor cu privire la tratatul de la Lisabona, să nu mai așteptăm câteva ore sau câteva zile pentru a ne exercita competențele de colegiuitor pentru cărora le acordăm atâta importanță. Deci, pentru Europa e uh, de această dată importanță. Așteptăm câteva săptămâni și așa că, uh, cum spunea și Sophie Intveld, îmi pare rău că Consiliul nu participă la ședință pentru că e, textul nostru vi, îl vizează în primul rând pe Consiliu, Uh, și aș dori să avem o nouă propunere legislativă. Sluze, scuze pentru că am vorbit prea mult. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Romeva I. Rueda. Uh, oui, merci, dans la même ligne. Je voulais în uh, același spirit, doream să iau cuvântul în calitate de coordonator al vezilor pe teme de libertate, tocmai pentru a sublinia aceste aspecte. Ar fi de neînțeles ca noi, uh, în contextul în care avem posibilitatea de a avea activitatea colegislativă, deci prin implicarea Parlamentului European, să nu procedăm așa. Și, deci, suntem de acord uh, cu toții cu acest principiu. Deci, cred că trebuie să așteptăm să vedem cum situația evoluează. Însă cred că ar fi o problemă dacă nu am fi implicați în mod legitim, așa cum solicităm noi. Încă o mică observație cu privire la raportul um, Kirchhoff, uh, activitățile criminalistice de laborator, un raport pe care l-am urmărit. Aș dori să vă reamintesc în mod foarte clar că atunci când vorbim despre o muncă de coordonare, nevoia de a avea o muncă coordonată, trebuie să avem și o descentralizare bine înțeleasă, bine aplicată. Să nu uităm că în anumite state membre nu există doar un centru de studiu de, de, de activități uh, criminalistice, ci chiar mai multe. Având în vedere um, descentralizarea, eu vă pot da uh, exemplul Spaniei, uh, situația este foarte fărâmițată. Deci trebuie să avem o coordonare, însă să ne asigurăm că nu avem o coordonare doar între statele membre, ci și cu alte instanțe și nu să ne referim doar la nivelul statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Marie-Christine Vergia. Oui, monsieur le président, cher... Da, domnule președinte, dragi colegi, voi repeta ceea ce au spus anumiți colegi. Parlamentul European a fost solicitat la urgență cu privire la cele patru texte referitoare la Europol și care se referă de asemenea și la normele privind confidențialitatea informațiilor Europol pe care Europol ar putea eventual să le transmită celor terțe. Noi suntem unanim asupra faptului că am fost solicitați la urgență asupra unor dosare care vor intra sub codecizie odată ce va intra în vigoare tratatul de Sabona. Noi suntem de părere că cetățenii europeni au dreptul la securitate și că lupta împotriva terorismului reprezintă o prioritate. Toate aceste lucruri trebuie să fie făcute în așa fel încât cetățenii noștri să nu trăiască întotdeauna cu frica de atentate. Totul este important și trebuie făcut în așa fel încât să se întărească cooperarea polițienească. Însă nu în orice condiții și nu în detrimentul libertăților publice fundamentale, și anume dreptul la, libertate, la viață privată, libertatea de circulație și libertatea de opinie. Aș adăuga că prevenirea delicvenței și a criminalității nu se poate mulțumi doar cu această idee de represiune, represiune, represiune. Aici e vorba de democrație. Democrația trebuie să fie cea care respectă libertatea. Cooperarea polițenească trebuie să se facă într-un cadru juridic precis care să ne permită să asigurăm protecția confidențialității drept, informațiilor schimbate. Și trebuie respectat principiul de proporționalitate, plecând de la obiectivele de siguranță și securitate care au fost enunțate. De aceea, grupul nostru GUE cere, împreună cu celelalte grupuri politice, cere atât Comisiei cât și Consiliului să și retragă propunerile și regret și eu faptul că nu avem niciun reprezentant al Consiliului în sală. Mă iertați, domnule președinte, mulțumesc. Gerard Ur. Mulțumesc, are cuvântul domnul Bat. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aceste rapoarte uh, vor duce la faptul că Europol va uh, va stoca informații cu caracter foarte personal despre cetățenii europeni. Um, și este foarte important ca această culegere sau prelucrare de informații să nu um, fie în dezavantajul intereselor Europol. Uh, nimeni nu vorbește despre interesele vieților cetățeni care uh, trăiesc coșmarul de a fi implicați în anchete, anchete Europol. Uh, informații de genul date bancare sau preferințe sexuale ar putea să fie transmise către țările terțe care au o faimă democratică recunoscută, cum ar fi Albania, Peru sau altele. Uniunea Europeană trebuie să aibă un punct de vedere obiectiv. Uh, pentru că cel subiectiv pare a fi că dorește să aibă un uh, atribut de putere, propria forță de, forță de poliție. Oficiul Europol beneficiază de imunitate uh, pentru orice activități desfășurate în timpul anchetelor. Poate că acest lucru nu vi se pare însemnat, însă imunitatea aceasta pentru uh, ofițerii Europol este un concept care nu există în reg- legislația Regatului Unit. Uh, instrumente ca uh, mandatul de arestare european sau uh, um, judecarea în absența inculpatului sunt uh, niște instrumente pe care noi în Regatul Unit le uh, observăm cu stupoare. Uh, Cred că aceste măsuri ar trebui să fie respinse. Um, și dacă Uniunea Europeană ar avea puțină decență, atunci ar fi existat, de fapt, referendumuri peste tot cu privire la Tratatul de Lisabona, care nu ar mai fi intrat în vigoare. Mulțumesc! Ultimul vorbitor în numele uh, neafiliaților este domnul Mălțăr. Mulțumesc! Europol uh, se ocupă de niște activități care sunt foarte bune, sigur. Uh, prim, combaterea criminalității, a um, imigrației ilegale, acestea sunt lucruri bune. Așadar, în principiu, este bine dacă există o cooperare a autorităților care se ocupă cu combaterea criminalității. În ceea ce privește protecția datelor, însă, uh, nu este reglementată. Avem uh, aici o promisiune a a autorității pentru protecția datelor personale. Dar aceasta nu ne ajunge, pentru că vedem foarte clar că există niște limite foarte clare în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și nu cred că pe viitor lucrurile se vor schimba cu această propunere. În ultimii 10 ani, drepturile și libertățile cetățenilor sunt restrânse, au fost restrânse din ce în ce mai mult. Uh, și dacă după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona uh, se, um, se va pune în aplicare această măsură, uh, să știți că această măsură se dorește a fi pusă în aplicare numai pentru că se știe că la uh, acordul SWIFT, de exemplu, nu, um, nu se va proteja acest drept al sferei personale. Uh, nu cred că trebuie să acționăm astfel uh, pe la spatele cetățenilor în, uh, pentru că avem cooperare cu Statele Unite și trebuie să fim mult mai transparenți. Mulțumesc! Avem câteva persoane pe lista vorbitorilor. Domnul Busutil are două minute și jumătate. Aș dori în primul rând să mă adresez vicepreședintelui Comisiei Europene pentru a-i mulțumi pentru tot ce a făcut în calitate de comisar cu acest portofoliu. Sper că cei doi comisari care urmează după el vor fi inspirați de viziunea dumneavoastră politică, de angajamentul dumneavoastră și pentru, de activitatea noastră. Mulțumesc încă o dată. Domnule președinte, vă rog să îmi uh, permiteți să mă refer, uh, refer la uh, conținut. Am uh, avut ocazia recent să, viole, să, să vizitez țara care se ocupă de uh, e, Europol. În acest oficiu agenți de poliție activează și cooperează în mod foarte eficient cu uh, ofițeri din alte state membre. În această vizită în Malta am înțeles cât de important este Europol. Mi-am dat seama cât de importante sunt competențele sale și cât de importantă este combaterea criminalității pentru că trăim într-o zonă de uh, libertate a mișcării în prezent. Motivul pentru care votăm împotriva acestei propuneri nu e pentru că avem ceva împotriva Europol, ci pentru că am dori să avem un cuvânt de spus noi, Parlamentul European, în cazul acestei agenții pentru că această agenție să fie cu adevărat mai puternică și să își deruleze activitatea sa, respectiv combaterea criminalității. Vă mulțumesc, domnule Busutil. Are cuvântul acum, pentru un minut și jumătate, Rosario Croceta. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, ca urmare a cererii adresate de către Consiliu și anume adoptarea uh, celor patru uh, rapoarte, mai ales cel care se referă la transmiterea informațiilor de către Europol către țări terțe, noi constatăm lucrurile următoare, că ne-am regăsit într-o situație absurdă. S-ar permite un schimb de informații între Europol și țări terțe fără ca Parlamentul să fi adoptat o listă concretă cu aceste țări terțe. Ceea ce s-a spus despre datele personale și protecția acestora ne dă impresia că se organizează o adevărată bază de date, o bază de date infinită care ar putea fi pusă la dispoziția unor persoane, instituții, organisme care încă nu au fost autorizate de către Parlament în cazul în care există o nevoie absolută, dincolo de uh, anumite crime, s-ar putea transmite, autoriza transmiterea unor date referitor la rasă, convingeri religioase, filozofice, apartenență la un sindicat și așa mai departe, fără a preciza clar ce se înțelege prin necesitate absolută. Avem senzația că există uh, aici o neclaritate imensă. Deci, ar trebui să știm, spre exemplu, ce se înțelege prin noțiunea de rasă. Mie mi se pare că există doar o singură rasă, uh, cea a ființelor omenești, nu văd alta, de aceea sunt de părere că Parlamentul European trebuie să dispună de termene de lucru suficiente pentru a putea trata acest dosar și nu putem face decât acest lucru, să respingem aceste propuneri. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Alvar Alexander. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, de asemenea, mă alătur și eu lui Simon Busutil muncii. Uh, îl salut pe domnul Baro și îl felicit pentru munca pe care a făcut-o. Uh, a mers împotriva vântului, domnule vicepreședinte. Uh, ați fi avut o umbrelă dacă ați fi fost în grupul ALDE, pe care ați fi putut, ați fi putut să o folosiți în această situație. Eu nu cred că trebuie să repet ce au spus colegii. Este surprinzător că uh, Uh, trebuie să, se, uh, să treacă prin Parlament aceste măsuri înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și cred că ar trebui ca acestea să fie retrase. Uh, Consiliul trebuie să ne arate că dorește să ne implice, să ne asculte comentariile. În ceea ce privește raportul Kirkhope, Um, vreau să spun că atunci când vorbim despre activitatea criminalistică a laboratoarelor, ar trebui să ne gândim că nu trebuie să începem de la detalii, ce date se folosesc, cum sunt ele transmise, mai ales în laboratoarele de criminalistică, um, unde se folosesc uh, informații ADN. Um, aici ar trebui să ne gândim că poate unele măsuri aduc, fac mai mult rău decât bine. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, Ernst Strasser. Domnule vicepreședinte Barro, vă mulțumesc pentru înțelegerea, pentru eh, față de poziția clară a Parlamentului European în chestiunea procedurală. Noi nu respingem aceste propuneri, din potrivă, noi dorim să fim implicați în elaborarea lor. Acesta este motivul votului nostru. Este clar, Europol este una dintre poveștile de succes ale Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește uh, combaterea criminalității, a, a drogurilor, a a um, falsificărilor. Europol este punctul central pentru schimbul de informații și cooperarea și rețelele de cooperare polițienească sunt foarte importante, ele trebuie să fie extinse și de aceea salutăm faptul că se uh, înființează o nouă, se, se oferă o nouă bază juridică a acestei agenții. Avem nevoie ca uh, organele de poliție din Uniunea Europeană să poată să coopereze pentru a putea să combatem cu succes uh, terorismul și criminalitatea. Dar avem nevoie, în același timp, și trebuie să spunem foarte clar, că trebuie să garantăm drepturile cetățenilor europeni pentru că aici există niște valori europene clare, de exemplu, în rezoluția SWIFT uh, au fost uh, uh, exprimate printr-o susținere majoritară aici în Parlament în septembrie și trebuie să înțeleagă Consiliul că aceste linii directoare trebuie să fie puse în aplicare în negocierile cu America, pentru că avem nevoie de a uh, garanta drepturile cetățenilor europeni. Mulțumesc, domnule Strasser. Următoarea vorbitoare, doamna Kinga Gönz, un minut și jumătate. Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat továbbfejlesztése. Mulțumesc! Trebuie și eu să susțin această măsură de extindere a rețelei. Este păcat, într-adevăr, că nu avem de față și reprezentanții Consiliului, pentru că um, ar fi bine să-i avem aici. Acum 10 ani s-a luat uh, decizia de înființare a acestei rețele și revizuirea, evaluarea activității sale a arătat că nu și-a fructificat întregul potențial. Așadar, activitatea trebuie să fie extinsă, trebuie să fie intensificată. Uh, cercetătorii, societatea civilă care cooperează aici, um, trebuie să fie mai mult implicați. Socialiștii și democrații consideră că activitatea acestei rețele este una importantă. Această inițiativă este respinsă acum de Parlament, dar acest lucru pentru că noi vrem ca aceste activități să fie uh, și mai bine uh, organizate în sensul tratatului de Lisabona. Are acum cuvântul doamna Mingstrom, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Realizarea cea mai mare a Europei de astăzi este că am reușit să punem capăt traficului de carne vie. Femeile și copiii sunt vânduți ca adevărate mărfuri între statele membre. Conform datelor Europol, 500.000 de femei aproximativ au fost vândute și cumpărate în Europa în prima jumătate a anului 2009 și trebuie să găsim moduri de a pune capăt acestei situații. Datoria instituțiilor europene este să se asigure că se, să se combate traficul de uh, ființe umane, însă, din păcate, cooperarea între instituțiile europene este insuficientă. Această cooperare între Consiliu, Comisie și Parlamentul European și statele membre trebuie îmbunătățită pentru ca odată pentru totdeauna să abordăm cu adevărat această problemă a criminalității organizate, activităților de tip mafiot și a traficului cu ființe umane. În câteva zile, tratatul de la Lisabona va intra în vigoare. Poate că am uh, putea să răsuflăm ușurați, pentru că putem spera în, în sfârșit că vom avea o cooperare mai aprofundată în slujba cetățenilor noștri. Sperăm că uh, Europolul va fi constituit și că vom avea o cooperare adevărată între instituțiile europene și Europol pentru a combate cu adevărat criminalitatea organizată, în care aceste activități de tip mafiot vor dispărea. Sperăm că Trebuie să spunem însă că anul 2009 nu e demn de uh, respectul nostru în ce privește combaterea traficului de ființe umane. Următoarea vorbitoare, doamna Sipel. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, cred că astăzi ar trebui să nu privim în mod formal, uh, ci în mod politic Activitatea laboratoarelor de criminalistică, sigur, este foarte importantă în uh, cooperarea justițială, uh, judiciară și polițienească, dar nu s-au discutat multe aspecte. Este vorba despre o altă chestiune, de fapt, și anume în ce măsură actorii politici iau în serios activitatea Parlamentului European în cadrul uh, dispozițiilor noului tratat de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona o denumește pe înaltă reprezentantă ca o voce puternică a Europei și este regretabil că statele membre au uh, ales să, uh, să folosească alte criterii. Acordul SWIFT, care este foarte controversat din multe perspective, s-ar putea să fie încă o dată analizat lunea viitoare de către Parlamentul European, pentru că Uh, um, de fapt, se dorește discutarea foarte rapidă și uh, trecerea acestei piese de legislație. Așadar, înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Consiliul dorește să uh, adopte rapid încă niște măsuri, astfel încât noi le punem întrebarea de ce oare a fost posibilă înaintarea acestor propuneri. Consiliul și Comisia nu își folosesc șansele de a da oamenilor din Europa un semnal foarte clar, și anume că acest tratat este unul care să uh, funcționeze în favoarea cetățenilor europeni. Noi dorim o dezbatere extinsă, o dezbatere serioasă și de aceea uh, respingem aceste măsuri, pentru că acum vrem să ne implicăm în uh, elaborarea legislației și nu cândva în viitor. Mulțumesc foarte mult. Domnul uh, de magistris, domnule președinte, uh, avem în această seară o discuție foarte interesantă și care ne ajută să înțelegem multe lucruri, în special în ce privește rețeaua europeană de prevenire a criminalității. Uh, rolul Parlamentului trebuie să crească conform cu decizie. trebuie să, confruntăm, să ne confruntăm cu această cultură a culturii organizate și a mafiei, a magistratul Falcone, care a fost ucis de mafia, a spus că mafia are un început și un sfârșit și sfârșitul va fi reprezentat de o mobilizare uriașă uh, și acest lucru trebuie să vină și de la Parlamentul. În al doilea rând, lupta împotriva crimei organizate trebuie să fie ea însăși mai bine organizată în Europa. Trebuie mai multă colaborare și uh, trebuie armonizate codurile penale, pentru că în unele țări crimele de tip mafiot uh, și infracțiunile de tip mafiot nu sunt pedepsite în același fel ca în altele. Trebuie să înțelegem că această problemă afectează întreaga Europa. Mafia poate penetra până în instituțiile europene chiar și există o legătură foarte strânsă între mafia și corupția, așa cum am văzut în rapoartele recente și de asemenea cu fraudele uh, în cadrul Uniunii Europene care au fost menționate. Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor, președinte. Mm, Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră, în ceea ce privește chestiunile privitoare la Europol, nu pot decât să repet ceea ce s-a spus până acum. Europol, mulțumit uh, funcțiilor sale, îndesnește anchetele la nivelul statelor membre și poate deveni un instrument foarte important în ceea ce privește combaterea crimei organizate. Pe de altă parte însă trebuie să insistăm ca poziția Parlamentului să fie respectată. Deciziile care vor fi adoptate pe 30 noiembrie, fără ca Parlamentul să, poat, să poată folosi de procedura de codecizie în momentul în care tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, este inacceptabilă. Suntem de părere că acest Parlament, că Parlamentul European ar trebui ar, uh, Parlamentul European ar trebui să-i se respecte competențele, mai ales în ceea ce privește uh, justiția, libertatea. Uh, Parlamentul trebuie să supravegheze activitatea Europol, mai ales în ceea ce privește supravegherea și procesarea datelor pentru a proteja viața privată a cetățenilor. Următorul vorbitor. Predseda, kolegyne, kolegovia, oblasť foreznej medicíny získava v poslednom období na význame. Domnule președinte, domnule comisar, domnule comisar, domnilor și domnilor, cred că datorită importanței crescute a luptei împotriva criminalității, pedepsele devin mult mai importante. Dacă va avea loc o cooperare între statele noastre, vom avea o eficiență mult mai mare în combaterea crimei organizate. Însă cooperarea nu este suficientă, avem nevoie de un cadru legal comun, cu prevederi comune, care să introducă o rețea de laboratoare înalt calificate în Uniunea Europeană. Nu am avut niciun acord pe, care, pe baza căruia să introducem standarde de acreditare cu privire la probele. Și acest tip de inițiativă mi se pare esențial. Avem nevoie de un instrument juridic eh, legal, obligatoriu, în legătură cu atestarea laboratoarelor criminalistice. Aș dori să spun mai multe despre aceste laboratoare, însă mă rezum doar la faptul că nu vreau să maximizez foarte mult importanța Parlamentului European, însă este fără precedent că Consiliul nu participă la dezbaterea noastră de aici. Vă mulțumesc, doamnă. Am ajuns la uh, secțiunea intervenții spontane și urmează domnul Artuz, domnul Zasada. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, în calitate de avocat și de fost uh, ofițer de poliție, Aș vrea să subliniez importanța deciziei cadru a Consiliului care este menită să facă toate laboratoarele care oferă date genetice, laboratoarele criminalistice, să respecte norma 17025. Menirea acestea este de a întări uh, seriozitatea procesului de examinare a dovezilor și să întărească încrederea socială în sistemul juridic. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Domnul, domnul Zemska. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru ocazia de a lua cuvântul. Situația noastră este următoarea. Noi ne întoarcem la acest subiect, din câte știm noi, peste jumătate de an și atunci o să ne confruntăm cu aceleași probleme, pentru că, pe de o parte, vom dori să întărim poliția și Europol, astfel încât uh, să poată funcționa eficient, dar, pe de altă parte, trebuie să nu uităm că aici, de asemenea, uh, ne ocupăm de uh, chestiuni legate de drepturile omului și de chestiuni legate de date sensibile. Și pentru că avem de-a face cu același tip de activitate, aș vrea să vă atrag atenția asupra articolului 15 din decizia Consiliului privind prevederile executive ale relațiilor, asupra relațiilor Europol cu partenerii săi, incluzând și schimbul de date. Vorbim de date foarte sensibile aici și spunem doar că acestea pot fi schimbate dacă este necesar. Acestea face schimb de date dacă e necesar. Trebuie să ne întrebăm cine decide dacă aceste lucruri sunt necesare sau nu, pentru că mi se pare foarte important. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Și pentru că nu mai este niciun vorbitor la intervenții uh, spontane, dau cuvântul acum domnului comisar Baro pentru a rezuma ce s-a discutat. Domnule președinte, nu este deloc ușor ce-mi cereți în absența Consiliului. Totuși aș dori să uh, vă ofer câteva motive care uh, au care au făcut comisia să accepte prezentarea acestor texte. În ceea ce privește Europol, în primul rând, nu putem uh, să întrerupem transformarea Europolului în agenție. Vor mai exista și alte rapoarte privind Europolul și atunci, bineînțeles, Parlamentul va fi colegiuitor, dar este foarte greu să întrerupem activitatea Europolului. Vreau să vă spun că acum uh, Directorul uh, Europol este un britanic, este un, um, un om de o mare calitate. Într-adevăr, ar fi păcat uh, să uh, punem bețe în roate, într-un fel sau altul, activității Europolului. În ceea ce privește aceste documente, trebuie să înțelegem că în ceea ce privește laboratoarele, aceste texte au fost la inițiativa Consiliului și a statelor membre. Este adevărat că, bineînțeles, faptul că statele membre acceptă ideea de acreditare a laboratoarelor reprezintă un progres și asta pentru a ne permite să avem date de încredere, date fiabile. Dacă doriți, acest efect este, un pozit- este unul pozitiv, este un pas înainte. În ceea ce privește rețelele, e bine, aici uh, s-ar putea ca observațiile dumneavoastră să fie justificate. Aceste rețele de observație uh, vor uh, trebui să beneficieze de noi misiuni pe viitor. Înțeleg foarte bine și uh, mulțumesc domnului Busutil și domnului Ștase pentru că au înțeles foarte bine că, fiind și eu și președintele Comisiei Libe era prezent mai devreme, vreau să vă spun că eu sunt uh, foarte dornic să lucrăm îndeaproape cu Parlamentul. Tot ce am făcut în acești ultimi cinci ani am reușit să realizăm cu sprijinul Parlamentului. Iată, deci, Știți foarte bine că am o dorință arzătoare de a conlucra cu Parlamentul. Iată de ce voiam să vă spun că Comisia este de părere că avem nevoie de o analiză completă de la caz la caz pentru a ne da seama dacă e nevoie de modificarea achiului cel de-al treilea pilon. Trebuie să înțelegem că ne aflăm într-o perioadă de tranziție. Trecem de la interguvernamental la nivelul comunitar. Eu mă, pe mine mă bucur acest lucru. Am observat, de altfel, că uh, Uh, toți uh, membrii acestui Parlament doresc să se angajeze într-o um, cooperare polițienească care, bineînțeles, respectă drepturile omului, drepturile persoanei, care ține cont de valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Bineînțeles, toate aceste lucruri sunt necesare și sunt de părere că, dacă putem să spunem așa, intrarea în acțiunea Parlamentului European va fi benefică pe viitor, pentru că ne va permite să facem mai mult progres în ceea ce privește uh, cooperarea poliționească, bineînțeles, toate acestea pe, pe baza uh, valorilor și a drepturilor cetățenești. Am spus că este vorba de o perioadă de tranziție. Înțeleg foarte bine că doriți ca Parlamentul European să poată să se implice deja în ceea ce privește elaborarea acestor texte, dar vă spun încă o dată faptul că Comisia este de părere că printr-o analiză completă de la caz la caz vom uh, revizui textele a achiului celui de-al treilea pilon și în măsura în care mă, instrumentele existente sunt învechite, în măsura în care acestea trebuie să fie aduse la zi sau completate, atunci am putea, bineînțeles, să facem unele propuneri, dar și, bineînțeles, Succesorii mei vor face propuneri care vor permite Parlamentului în acel moment să îmbunătățească aceste texte în momentul în care va fi colegiuitor. Și aici vă repet faptul că uh, voi uh, fi foarte atent, domnule președinte, la sfârșitul mandatului, voi fi foarte atent la toate sugestiile care mi se fac din partea Parlamentului European, dar vreau să mă credeți că ne dăm seama că vor exista unele, vor exista unele texte esențiale în ceea ce privește cooperarea judiciară și polițienească care uh, vor trebui să aibă temelii noi și care vor permite astfel Parlamentului să-și exercite funcția de colegiuitor. Între timp, vă rog să înțelegeți de ce am încercat să explic motivele pentru care astăzi uh, ne dorim ca Europol să devină agenție de la 1 ianuarie, ca acesta să-și continue activitatea și, bineînțeles, luăm notă de progresele pe care au dorit să înregistreze statele membre în ceea ce privește laboratoarele de acreditare și în ceea ce privește uh, rețeaua de prevenire. Dar, încă o dată vă spun, înțeleg foarte bine poziția Parlamentului European și vă rog, vreau să vă asigur că în măsura în care uh, voi putea în uh, săptămânile următoare, uh, voi uh, fi apărătorul acestui spațiu de libertate și securitate pe care statele membre vor trebui să îl construiască pe înainte cu ajutorul activ al Parlamentului European. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. În următoarele minute voi da cuvântul raportorului, domnul Nicholson, două minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că am avut o dezbatere bună în această seară și cred că este o rușine, într-adevăr, că Consiliul nu este prezent. Sunt de acord cu Sophie Intveld. Bineînțeles că vrem să avem un Europol puternic pe termen lung și un Europol mai care cooperează mai bine. Eh, observăm problemele de la granițe, drogurile, traficul cu persoane, traficul de persoane și criminalitatea organizată. Însă reprezentantul PPE a eh, vorbit despre victimă și despre uh, infractor Trebuie să ne gândim foarte mult la acest lucru, pentru că deseori cei care uh, sunt infractori sunt susținuți mai mult decât victima unui delict. În multe domenii se poate dovedi acest lucru și nu se poate ca acest lucru să fie acceptabil. Oricine, uh, eu cred că trebuie să susținem uh, acești vectori Trebuie să susținem mai mult victimele în acest proces. Oricine crede în societatea de astăzi nu poate să supraviețuiască fără cooperare. Un exemplu foarte simplu. În Irlanda de Nord, cooperarea între uh, poli, odată cu cooperarea între poliție și gărzile locale uh, au, uh, s-au putut uh, opri de la intrarea pe piață milioane și milioane de țigări. Aceasta a fost, acest rezultat a fost obținut doar printr-o cooperare locală, însă imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă am avea o colaborare care se va extinde până în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Nicholson. Urmează doamna Sophie Intveld. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a uh, ține discursul, vreau să-mi exprim uh, recunoștința față de domnul comisar Baro și pot doar să spun că dumneavoastră ați stabilit niște standarde foarte înalte pentru succesorul dumneavoastră. Nu voi intra în substanța propunerii pentru că consider că ar trebui să dezbatem mai târziu acest lucru, dar aș vrea să mă întorc la procedură și să clarific un lucru. Am uh, auzit în mod implicit uh, din faptul că nu există niciun reprezentant al Consiliului, uh, am înțeles de ce Consiliul se grăbește. Pentru că uh, noi nu vrem să oprim funcționarea Europol. Europol trebuie să depină o agenție la 1 ianuarie. Dar dacă Consiliul ar fi fost realmente interesat de opiniile Parlamentului, ar fi putut să se afle aici, ar fi putut să înceapă procedura mai devreme decât uh, 30 iulie, ar fi putut accepta oferta Parlamentului European de a uh, lucra foarte rapid, pentru că Parlamentul întotdeauna își asumă responsabilitățile și lucrează foarte rapid dacă trebuie. Am oferit aceste lucruri Consiliului în, în ce privește procedura, o procedură care ar fi fost cel puțin în spiritul uh, Lisabonei. Am cerut o extensie de o lună, dar Consiliul pur și simplu a refuzat să, facă, să ne dea această extensie extensie și faptul că nimeni de la Consiliu nu este astăzi aici pentru a discuta cu Parlamentul European demonstrează că ei pur și simplu nu vor să implice Parlamentul European. Deci nu sunt sincer, regret acest lucru pentru că deja mai sunt șapte zile și trei ore și 40 de minute până la momentul zero. Va trebui să, să colaborăm și vreau să subliniez că asta nu este o problemă legată de pă, mândria și ego-ul nostru și nu e problema că Parlamentul European este dat la o parte sau Parlamentele naționale. Uh, Aici vorbim despre responsabilitatea față de cetățeni, pentru că această chestiune are legătură cu decizii foarte importante. Vorbim de transferuri de date personale și documente confidențiale către terțe părți. E vorba de date și informații confidențiale ale cetățenilor noștri, oamenii pe care noi îi reprezentăm. Și față de ei este Consiliul responsabil mai mult decât față de noi. Și în fine, am uh, ascultat ce a spus domnul comisar, dar aș vrea să uh, obțin o declarație de la Consiliul European în care să se spună că datorită faptului că au grăbit tot acest pachet uh, și-au promis că vor retrage sau revizui decizia cât mai repede, repede cu putință, dar în maxim șase luni și după aceea uh, vor implica uh, Parlamentul European complet într-o procedură de codecizie completă și vor răspunde în fața cetățenilor. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Albrecht, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru activitatea sa privind Europol. Aici nu este vorba de faptul că dorim să împiedicăm Europol să devină o agenție. Problema este care va fi uh, Relația între cetățeni și stat, această relație este una delicată și trebuie discutată în Parlament, pentru că este vorba de o hotărâre parlamentară. Într-o democrație în care aceste chestiuni sunt dezbătute în amănunt pentru a, fi, a primi legitimitate. Așa cum a, a, au spus și alții, printre care și doamna Intveld, uh, această critică trebuie să se facă auzită, lucru fundamental în orice democrație. Și sper că și sper uh, uh, că poziția noastră privind uh, politica de securitate se va face auzită. Avem nevoie de o dezbatere parlamentară privind drepturile cetățenilor pe de o parte și pe de altă parte privind eficiența politicii noastre de securitate. Această dezbatere trebuie să aibă loc aici, în Parlamentul European, dar, uh, bineînțeles, uh, și parametrele naționale trebuie să fie implicate de aproape. Vreau să mulțumesc uh, și celorlalți raportori pentru ajutorul pe care mi l-au dat în transmiterea acestui mesaj și sperăm ca Consiliul să ne dea un răspuns adecvat. Mulțumesc, domnule Albert. Următorul uh, vorbitor, domnul Diaz de Mera. Expreso mi profundo respeto hacia la... Vă mulțumesc, domnule președinte am cel mai mare respect pentru oficiul polițienesc european și aș dori ca acesta să aibă resursele necesare cât mai repede posibil pentru a-și uh, atinge scopurile sub tratatul de la Lisabona. Pentru a rezuma ce este acest oficiul polițienesc, noul oficiu nu mai este interguvernamental, a devenit un oficiu comunitar cu bugetul cu buget comunitar. Însă veriga cea mai slabă aici este Parlamentul, controlul exercitat de Parlamentul European. De aceea, domnule președinte, nu înțelegem și nu putem accepta graba cu care se uh, înaintează acest raport. Uh, se limitează doar controlul Parlamentului. Aceasta este problema principală. De aceea nu putem accepta ca Consiliul să continue cu această inițiativă. În votul de mâine vom cere o declarație a Consiliului în legătură cu ceea ce am spus în această seară aici. Uh, Consiliul trebuie să se angajeze să uh, înainteze o nouă inițiativă conform regulilor de la Lisabona în următoarele șase luni. Nu mi se pare acceptabil să Uh, contribuim la uh, susținerea a ceea ce criticăm. Nu se pot discuta șase rapoarte într-o uh, oră și jumătate. E vorba de rețeaua de prevenire, laboratoarele criminalistice și patru rapoarte în legătură cu Europol. Nu mi se pare rezonabil acest lucru. Este o dezbatere majoră, însă nu am putut să intrăm în profunzime pentru că nu ni s-a permis. Prin uh, acordarea unui timp atât de redus acestor șase rapoarte. Sper că în viitor uh, munca noastră va, se va bucura de o abordare mai rațională în aceste dezbateri foarte importante. Vom cere acest lucru Consiliului mâine. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Urmează doamna Sonia Alfano, două minute. Dibattito, ma soprattutto vorrei anch'io ringraziare... Mulțumesc colegilor care au participat la dezbatere și de asemenea aș vrea să-i mulțumesc și domnului comisar Baro pentru că a luat în considerare preocupările și îngrijorările noastre. Uh, am spus lucrurile pe care le-am spus din anumite motive, nu pur și simplu pentru că vrem să ne opunem Consiliului. Evident, știm ce se va întâmpla odată ce va intra în vigoare tratatul uh, de la Lisabona. Știm că rolul Parlamentului va fi absolut esențial și eu personal am cerut Consiliului să uh, vină imediat după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona cu o propunere mult mai ambițioasă care să meargă dincolo de rețeaua de protecție anticriminalitate. Însă nu s-a ajuns acolo. Deci este esențial că trebuie să ne ridicăm și să spunem nu. Cred că Parlamentul are dreptul să opereze pe baza principiului codeciziei pe subiecte atât de importante. Vreau să-i mulțumesc domnului Nicolson, pentru ce a spus. El a vorbit despre situația victimelor uh, și despre faptul că adesea că uh, infractorii sunt mai bine tratați decât victimele. În ultimele luni am observat că Uniunea Europeană a uh, făcut mare tamtam pe problema combaterii uh, terorismului și a criminalității, dar uh, din nefericire nu există voința de a lupta nu doar cu criminalitatea ca atare, ci cu criminalitatea organizată, deci de a merge la rădăcinile răului și de a avea un, un sistem de luptă mai generalizat împotriva mafia, împotriva crimei organizate. Domnul de Magistris ne-a reamintit de ceea ce a spus judecătorul Falcone, care a fost asasinat de mafia. Și eu aș vrea să spun uh, uh un lucru pe care îl cunoaștem din nefericire prea bine. Adesea, din păcate, vedem această uh, amestecare a rolurilor uh, între, această confuzie între victimă și uh, criminal. Din păcate, nici guvernul italian nu uh, își face treaba și uh, la anumite niveluri uh, se creează confuzii și uh, victimele terorismului sunt tratate într-un fel, victimele mafiei altfel. Acest tip de discriminare nu poate continua pentru că dacă Uniunea Europeană vrea să-și bazeze politicile pe această abordare, uh, nu putem continua cu astfel de distinții. Președintele, mulțumesc foarte mult. Dezbaterea comună s-a încheiat și aș vrea să mă alătur și eu celor care l-au felicitat pe domnul comisar Baro pentru munca extraordinară pe care a făcut-o și votul va avea loc mâine. A napirend a következő pont Mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de